Reîncepem lucrările Comisiei noastre de pescuit și trecem la punctul 14, anume schimb de opinii cu domnul Lazaros Lazaru privind raportul special numărul 12-2011 al Curții de Conturi Europene. Știți că Curtea de Conturi a publicat un raport referitor la măsura în care acțiunile UE au contribuit la adaptarea capacităților, capacității flotelor de pește ale UE la oportunitățile de pescuit disponibile și am invitat astăzi pe raportorul Curții de Conturi, pe domnul Lazaru, pentru a ne prezenta acest raport și pentru a ne prezenta și propunerile uh, Curții pentru a îmbunătăți această situație. Trebuie să vă spun că, în principiu, domnul comisar Damananchi trebuia să fie prezent și ne am modificat ordinea de zi în așa fel încât să poată să fie prezent, pentru că inițial această, uh, acest punct trebuia să fie analizat miercuri, dar se pare că nu poate veni și ni s-a cerut să prelungim uh, timpul necesar acordat acestui punct pentru a veni mai târziu, dar din păcate aseară ne-a anunțat că nu mai poate veni, așa că nu am decât această posibilitate și anume cu regret să vă informez că nu va fi prezent. Bun, acum vă voi informa în ceea ce privește ședința de coordonatorilor din 29 uh, februarie. S-a hotărât de asemenea să facă un raport, uh, un raport care a fost atribuit grupului socialiști, domnul Milan. Și acum, fără a întârzia prea mult, vom începe schimbul de opinii pe această temă și avem la dispoziție în jur de 40-45 de minute pentru a aborda, ace- aborda acest subiect. Și, fără a aștepta prea mult, mulțumim vă pentru prezență, vă dau deja cuvântul domnule Lazaru. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei de Pescuit, înainte de toate dați-mi voie să îmi cer scuze pentru că am întârziat, dar se pare că trebuie să ne familiarizăm cu traficul la Bruxelles. Sunt încântat să vă prezint raportul special al Curții de Conturi numărul 12, bară 2011, referitor la măsura în care acțiunile UE au contribuit la adaptarea capacității flotelor de pește la oportunitățile de pescuit disponibile. Și acest raport ajunge la un moment important pentru uh, politica noastră de pescuit, având în vedere faptul că de la Comisie s-a făcut o propunere pentru o reformă a politicii comune de pescuit și pentru crearea noului fond european uh, pentru afaceri maritime și pescuit. Și acest raport poate să vă prezinte câteva contribuții interesante pentru a duce la bun sfârșit această reformă. Uh, sunt încântat să vă prezint mai întâi contextul acestui raport și apoi voi sublinia recomandările și sugestiile făcute de către curte. Pentru a începe cu contextul acestui raport, timp de ani de zile, uh, capturile de pește și stocurile de pește au scăzut progresiv în uh, apele teritoriale ale Uniunii Europene și această activitate este, se află într-o situație uh, periculoasă și, de asemenea, și stocurile de pește se află într-o situație periculoasă. Și această scădere a fost constatată încă din 2002 și putem spune că am ajuns la o cifră de aproape un milion de tone de pește mai puțin în Uniunea Europeană. S-au pierdut foarte multe locuri de muncă în acest domeniu de activitate și supracapacitatea flotelor de pescuit a fost identificată ca fiind una dintre, unul dintre motivele principale pentru acest declin. Timp de ani de zile, prin politica comună de pescuit, s-a încercat mereu reducerea capacităților de pescuit ale acestor flote prin diferite metode. Uh, s-au aplicat diferite regulamente, diferite restricții, diferite uh, cote impuse statelor membre. Din păcate, până în prezent, aceste măsuri nu au dat rezultate. Și acest lucru este recunoscut în Cartea Verde, uh, documentul verde al Comisiei din aprilie. Curtea, de asemenea, s-a referit și la acele probleme uh, legate de supracapacitatea flotelor de pescuit, care au fost subliniate deja în diferite rapoarte. Mai recent, raportul numărul 7 din 2007, dar mai există și un raport pe această temă care datează încă din 1993. Și, după cum vedeți, e o problemă care durează de foarte multă vreme. Știind că politica comună de pescuit trebuie să fie reformată și având în vedere apariția acestor noi probleme, Curtea a examinat toate măsurile luate de către Uniunea Europeană pentru a reduce capacitatea flotelor de pescuit în contextul politicii comune de pescuit, pentru a examina aceste măsuri și pentru a vedea care sunt posibilitățile de adaptare la oportunitățile de pescuit disponibile în momentul de față. Noi am vizitat mai multe state membre, Danemarca, Franța, Italia, Spania, Polonia, Portugalia și Regatul Unit a Marii Britanii. Acestea împreună reprezintă 75% din capturile uh, Uniunii Europene și din capacitatea de pescuit a Uniunii Europene și reprezintă 80% din fondurile acordate politicii comune de pescuit. Deci, astfel putem spune că avem o imagine de ansamblu a capacității de pescuit al uh, flotelor din Uniunea Europeană. Acum, pentru a trece la concluzii, curtea a, a, a făc, tras niște concluzii în două categorii de subiecte diferite. Mai întâi, cadrul politic în ceea ce urmărește reducerea capacității de pescuit și, în al doilea rând, implementarea și a, punerea în aplicare a măsurilor specifice pentru a reduce aceste capacități. Există trei puncte principale pe care aș dori să le subliniez în ceea ce privește cadrul politic. Mai întâi, nu a existat o gestiune corectă a capacității de pescuit și uh, nu a existat o adaptare la uh, dimensiunile care ar fi trebuit să fie adoptate uh, pe parcurs, în așa fel încât aceste măsuri luate în timp să fie eficiente. Capacitatea a scăzut, însă posibilitățile de pescuit au crescut în jur de 3% pe an. Acest lucru Curtea consideră că a dus la o consecință clară și anume o creștere a uh, capturilor cu 60% în perioada uh, dintre anii 1990 până în prezent. Și capacitatea flotelor de pescuit a fost ultima dată analizată acum 15 ani, când reprezenta 40%. Așa, aceasta este cifra din ultimul raport. Și vedem că nu au existat ținte suficient de realiste pentru reducerea flotelor de pescuit. În al doilea rând, uh, reducerea flotelor de pescuit în acest context nu mai este relevantă, pentru că pragurile au crescut în materie de dimensiuni pentru vase sau uh, capacități de pescuit și aceste praguri nu mai sunt de actualitate, pentru că uh, toate navele, marea majoritatea navelor depășesc aceste praguri ar putea să fie mult mai mari și uh, uh, în continuare să îndeplinească regulile și criteriile așa cum sunt ele fixate. Politica comună de pescuit nu are reguli suficient de clare pentru uh, nave și pentru diferitele sisteme de pescuit, paragate, traulere și așa mai departe. Deci trebuie să transmitem un semnal puternic pe această temă. Uh, Regulamentul Consiliului din 2002 prevede, din, din anul 2002 prevede anumite regulamente care permite o realocare a anumitor drepturi de pescuit. Anumite state membre vând aceste drepturi de pescuit, alte state membre le cedează și aceste uh, vânzări de, drept, de cote de pescuit uh, reprezintă anumite surse de venituri pentru statele membre. Politica comună de pescuit nu reglementează aceste cazuri. Rolul transferării acestor drepturi de pescuit nu este specificat în mod clar în politica comună de pescuit. Și în introducerea raportului nostru ne-am referit la anumite riscuri de pescuit care sunt uh, Evident, în momentul în care criteriile și regulile nu se respectă. Și raportul curții subliniază faptul că Danemarca și Norvegia și-au adaptat în mod corect uh, uh, capacitățile de pescuit prin utilizarea și transferul acestor drepturi de pescuit. În concluzie, Curtea consideră că transferul acesta de drepturi de pescuit ar trebui să fie uh, clarificat, specificat și învățăminte să fie trase din uh, experiența din trecut. Și în continuare aș dori să mă refer la raportul Parlamentului European din 2010 în ceea ce privește gestiunea flotelor de pescuit. Aici există mai multe puncte, șapte la număr, pe care aș dori să-l subliniez. E vorba de măsuri specifice pentru a reduce capacitatea de pescuit. Mai întâi, au existat întârzieri în implementarea Fondului European pentru Afaceri Maritime și Pescuit din partea statelor membre. La finalul anului 2010, deci la jumătate de uh, drum în, în îndeplinirea programelor, Doar 3 miliarde de euro au fost utilizate de către statele membre pentru a-și reduce capacitățile. Dar vedeți că nu e o sumă suficientă pentru a putea gestiona în mod corect stocurile de pește. În plus de aceasta, mai există și anumite probleme cu mecanismul instituit de comisie pentru reabilitarea anumitor vase de, și nave de pescuit. Însă, obiectivele nu au fost uh, îndeplinite. Punctul principal aici fiind faptul că nu a existat o planificare suficientă din partea Comisiei pentru Paragate. În al treilea rând, anumite nave și anume tipuri de flote de pescuit nu sunt eligibile pentru investiții publice și, spre exemplu, s-ar putea găsi uh, alte modalități de uh, uh, finanțare uh, Uh, din sectorul privat, ceea ce permite acestor flote să prindă peștele mai repede decât în trecut, lucru care contravine obiectivului general de reducere a capacităților de pescuit. În al patrulea rând, registrul european de nave de pescuit nu a fost ținut la zi în mod corect. Acest lucru a dus la o depășire a pragurilor fixate. În al șaselea rând, între 2003 și 2009, 5 mii de nave, și anume echivalentul a 350 de tone, de mii de tone, a, nu au fost înscrise în acest registru, registru și, în practică, a, măsurile luate nu a, și-au atins țintele fixate. E vorba de măsuri care nu au avut a, decât un impact foarte redus asupra stocurilor de pescuit. Uh, pentru că se referau la vase care în orice caz erau deja inactive, nu mai operau pe, în, în, uh, pe mare. Deci banii publici nu au fost foarte bine uh, cheltuiți în acest domeniu, lucru care a fost de altfel recunoscut și de către comisie. Iar în propunerile pentru noul fond maritim de afaceri maritime și pescuit, comisia își dorește să rezolve acest aspect, în așa fel încât Chiar dacă din 1994 1,7 miliarde de euro au fost cheltuite în acest domeniu, rentabilitatea să, uh, nu a fost, uh, eficiența acestor investiții nu a fost încă demonstrată. Apoi, regulamentul a avut drept scop modernizarea navelor Iar curtea a ajuns la concluzia că anumite state membre au interpretat în mod diferit criteriile de eligibilitate și nu au reușit să facă economiile așa cum erau ele scontate, spre exemplu, în ceea ce privește construirea uh, anumitor vase. În final, curtea a ajuns la concluzia că aceste eforturi făcute pentru a reduce capacitățile de pescuit nu au fost suficiente, nu au fost suficient de bine țintite. Marea majoritatea statelor membre nu au pregătit rapoarte în acest sens și nu au urmat îndeaproape liniile directoare ale Comisiei și este foarte dificil să obții o informație fiabilă în ceea ce privește capacitățile de pescuit din toate aceste rapoarte. Ce putem spune în final? Raportul recomandă Comisiei să examineze dacă uh, revizuirea regulamentelor în vigoare sunt, este necesară, în așa fel încât să se definească cât mai bine măsurile necesare pentru reducerea capacității de pescuit, să se ia măsurile necesare pentru a reduce aceste capacități, pentru a reduce flotele de pescuit, pentru a îmbunătăți Uh, țintele și uh, fixate în planurile naționale de pescuit pentru a instaura anumite scheme de ajutor care să fie actualizate în funcție de nevoile de modernizare și de a îmbunătăți modul de funcționare al registrului de înregistrare a flotelor de pescuit, în așa fel încât acestea să fie adaptat la posibilitățile de pescuit actuale statele membre trebuie să uh, implementeze la timp Fondul European de Afaceri Maritime și Pescuit și trebuie să ne asigurăm că toate finanțările care vin din bani publici sunt făcute în mod corect. De asemenea, trebuie îmbunătățit procesul de raportare. Iar în concluzie, Mesajul nostru principal este că politica comună de piscuit trebuie să devină una de succes și să diminueze toate aceste probleme de capacități de pescuit. Și acest lucru reprezintă o, un, o nouă planificare a gestionării stocurilor de pescuit și a flotelor de pescuit. În așa fel încât să putem rezolva această problemă de supracapacitate de pescuit. Aceasta este concluzia curții și sperăm că raportul acesta va contribui la realizarea acestor obiective. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Lazaru, și acum trecem la intervenții din partea uh, deputaților. Mai întâi am să dau cuvântul domnului Milana, care este raportor pentru acest uh, document. Dar văd că domnul Milana nu este prezent în sală, mi-a transmis intervenția sa și voi încerca să o prezint prezint uh, pe, succint. Deci, nu vorbesc în numele meu propriu, ci în numele domnului Milana. Curtea de conturi subliniază eforturile realizate de către Comisia Europeană în ultima programare a fondurilor uh, politice pentru pescuit pentru a reduce flotele de pescuit. Însă rezultatul este, uh, nu este suficient de bun pentru că reducerea uh, în ceea ce privește volumele uh, stocurilor pescuite, în ceea ce privește puterea motoarelor, uh, dimensiunile navelor, toate aceste lucruri nu au fost, nu au reprezentat decât o reducere de 29% începând din 2008 până în prezent, în timp ce capacitatea de pescuit reală a crescut cu 43% și asta datorită progresului tehnologiilor. De aceea, această sporire reprezintă, de fapt, o balanță negativă cu 14% a uh, totalului capturilor. Și acest lucru a dus la o creștere a capacității de pescuit a flotelor. În al doilea rând, Sistemele și programele uh, prevăzute pentru modernizarea navelor nu au avut fonduri, criterii suficient de clare uh, pentru a, a fi eligibile și flota europeană este astfel supradimensionată, deși s-a dorit ca să se ajungă la o gestiune uh, durabilă a stocurilor de pește. De, a, de aceea, pe viitor, ar trebui să definim cât mai bine care este capacitatea reală a navelor de pescuit, care sunt specificitățile uh, diferitelor zone de pescuit și a speciilor oamenilor care se află acolo. Trebuie să elaborăm planuri de gestiune din partea statelor membre care să fie realiste și care să se bazeze pe capacitatea reală a uh, flotelor de pescuit. Și nu mai trebuie să mai finanțăm acele, din fonduri publice acele nave care au o capacitate din ce în ce mai mare de pescuit. Trebuie ca acestea să fie retrase din flotă. Evident, până în prezent anumite nave au fost retrase din flotă pe baza unor, uh, fond, uh, unor uh, um, finanțări publice, însă acest lucru nu s-a făcut în mod corect. Și fondurile pe care le-ar primi proprietarii unor unor, unor um, nave care sunt astfel scoase din funcțiune, ar trebui să corespundă cu o reducere a numărului de uh, drepturi, a, ca, volumului de drepturi de pescuit care să fie astfel transferabile. Și din uh, documentul comisiei, lucrurile nu, sunt, nu e suficient de clare, definițiile nu sunt suficient de clare și așa cum a spus și Comisia de Control Bugetar, doar Comisia de Pescuit este autoritatea competentă pentru a elabora un astfel de raport care să solicite o clarificare a uh, definițiilor. Mai întâi, Trebuie examinat întregul sistem de pescuit, uh, uh, concesiunile de pescuit, faptul că nu se pot depăși cotele de pescuit așa cum au fost ele stabilite uh, și asta printr-o gestionare durabilă a stocurilor. Iată că ne aflăm acum într-o perioadă în care trebuie să diminuăm uh, capacitățile de pescuit pentru a ajunge la o stabilire clară a fondurilor publice care sunt utilizate pentru scoaterea din funcțiune a anumitor flote. Și capacitățile de pescuit reprezintă doar unul din parametrii care trebuie luați în considerare pentru astfel de calcule. Apoi, trebuie să nu pierdem din vedere nici eforturile ce trebuie făcute pentru a conserva stocurile. De aceea e nevoie de măsuri complementare pentru a avea o astfel de sinergie, pentru a menține flota prin uh, pentru a menține flotele de pescuit, dar cu dimensiuni mai reduse și în același timp pentru a avea o gestiune durabilă a stocurilor de pescuit. Trebuie să susținem armatorii și proprietarii de nave în aceste eforturi prin fonduri publice. Trebuie să reducem presiunea asupra anumitor regiuni și anumita, an, asupra anumitor specii, mai ales când ajungem într-o perioadă de reproducere. Și trebuie să aplicăm planuri de gestiune la nivel local, să încurajăm forme alternative de surse de venituri pentru pescari, în așa fel încât să putem avea o protecție și o gestiune durabilă a fondului uh, maritim. Și trebuie să utilizăm instrumente de pescuit care să fie mai selective. Noi salutăm raportul Curții de Conturi și trebuie să mai adăugăm încă un element și anume specificitatea fiecarei zone și fiecarei regiuni maritime cerem statelor membre să nu se afle în concurență unele cu altele, ci să conlucreze în așa fel încât să putem rezolva această problemă asupra capacității flotelor de pescuit. Propunerea comisiei, așa cum există în momentul de față, nu este suficientă. Nu avem o analiză specifică în ceea ce privește, spre exemplu, pescuitul de dimensiuni reduse sau pescuitul de tip industrial. Trebuie să luăm în calcul, de asemenea, și costurile pe care le-ar reprezenta flotele acestea, diferențierea pe tipuri de flote. Trebuie să avem indicatori clari în ceea ce privește capacitățile de pescuit și posibilitățile de reducere a acestor capacități a anumitor flote și asta prin, din, printr-o subdimensionare a motoarelor care sunt utilizate pentru aceste flote. De asemenea, trebuie să ținem seama și de planurile de acțiune ale fiecărui stat membru în domeniu. Iată, aceasta era intervenția domnului Milana, iată că am terminat-o. Și acum am să dau cuvântul oratorilor care au cerut să intervină, colegilor care au cerut să intervină. Unde se află lista? Am patru solicitări de luare de cuvânt. Mai întâi, domnul Cadec. Monsieur le Président. Domnule președinte, domnule Lazaru, bună ziua, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Pentru a începe, Țin să precizez că raportul Curții de Conturi, fie că e în Franța, Spania, Marea Britanie, în Europa sau oriunde altundeva, se poate citi mai multe feluri. Trebuie să știi să citești printre rânduri astfel de rapoarte. Oricum, uh, se fac constatări și recomandări. Ne spuneți două lucruri în același timp. Odată că noțiunea de capacitate nu este definită și, pe de altă parte, ne spuneți că trebuie redusă supracapacitatea. Ori, mi se pare totul destul de bizar. Din câte știu și chiar și dumneavoastră a spus-o, domnule Lazaru, nu știm în mod exact care sunt limitele capacității. De ce folosesc, folosesc acest termen? Nu cunoaștem definiția exactă a termenului. Iată de ce e nevoie de a defini înainte de toate supracapacitatea tocmai pentru a uh, putea gestiona în mod durabil resursele haleutice. Dacă situații de supracapacitate sunt constatate, soluțiile nu sunt în mod obligatoriu identice în fiecare stat membru. Poate fi vorba de o concesiune a drepturilor de pescuit. După părerea mea, nu este aceasta soluția la problemele de supracapacitate. Fiecare stat trebuie să poată utiliza măsurile care sunt adecvate pentru contextul său. Acum, în ce privește flotele uh, și scoaterea din uz a anumitor nave. Ne spuneți că scoaterea din uz nu și-a arătat eficacitatea. Eu, în schimb, am să spun uh, contrariul, pentru că dacă nu am fi dezafectat, dacă nu am fi scos din uz anumite nave, uh, nu știu cum am fi ajuns în situația de astăzi. 70.000 uh, de locuri de muncă au dispărut și 386 de nave. Constat că raportul dumneavoastră nu indică că ar fi nevoie de tăierea tuturor um, subvențiilor. Pe de altă parte, evaluarea ajutoarelor pentru modernizare este mai degrabă vagă și consider că e necesară menținerea acestor ajutoare la modernizare din motive de siguranță, dar și de consum de energie, de uh, emisii de CO2, elemente obiective și care astăzi uh, sunt elemente ce țin de modernitate, dacă ne dorim în special un pescuit durabil. Uh, alternativa ar fi să nu mai pescuim deloc. Nu doresc să uh, intervin îndelung, dar vreau să vă reamintesc că în acest raport eu nu văd la niciun moment elementul pe care îl aștept, și anume concluziile raportorilor, potrivit cărora s-ar pune în aplicare uh, concesiunile de uh, drepturi de pescuit și nici nu se vorbește în mod explicit despre uh, scoaterea din uz a navelor. Aceste scoateri din uz s-au dovedit utile, se spune, pentru flota pelagică nu știu dacă se poate spune așa, concluziile sunt uh, Uh, trebuie luate cu granosalis și să citim printre rânduri concluziile reale. Și acestea vor trebui integrate în uh, regulamentul de bază al viitoarei politici comune de pescuit. Eu în acest fel citesc raportul și, domnule Lazaru, în orice caz vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Señor Stevenson, tiene la palabra. Are cuvântul domnul Stevenson. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului Lazaru, pentru prezența sa. Câteva observații. În introducerea dumneavoastră, domnule Lazaru, spuneați că uh, capturile au crescut cu milioane de tone de la, uh, din 2002 coace. Uh, însă noi ne bazăm pe date științifice și uh, se spune că această creștere, asistăm la o creștere a stocurilor. Am fost în Olanda și am vizitat portul Urk în nordul uh, Olandei și pescarii de acolo îmi spuneau că există mai mult hering și mai mult pește în Marea uh, Nordului decât au văzut în ani și ani de zile. și că ei se luptă dispunând doar de nave de, de uh, sub standard și că nu dispun de niciun fel de fonduri pentru a-și înlocui sau măcar moderniza navele. Au uh, inventat o nouă formă, o adaptare pentru a putea să pescuiască. Pur și simplu nu-și pot vinde vechile nave, nu există bani nici pentru dezafectarea acestora, sunt uh, practic uh, într-o situație fără ieșire și cred că trebuie să analizăm cu mare atenție noțiunea de supracapacitate. Însă, spunem piața se va autoregula și acești oameni își vor pierde uh, sursa de venit pentru că nu își pot înlocui navele, uh, nu mai pot uh, să lucreze cu traulerele vechi și demodate, dar în acest caz o întreagă comunitate va colapsa. Și, în mod paradoxal, există o abundență de uh, stocuri de pește în Marea Nordului. Pe de altă parte, dacă spunem supracapacitatea este problemă uh, și forțele pieței trebuie lăsate să uh, lucreze, atunci vom șterge de pe fața pământului încă și mai multe comunități de pescari, cum este cea pe care am vizitat-o eu în Olanda. Și aici, eu unul am mari dificultăți cu toată această problematică. Mi s-a spus că din cauza prețului mare al carburanților trebuie să investim în motoare mai performante uh, pe nave, tocmai pentru a scădea atât consumul de carburanți cât și emisiile de CO2. Dar în călătoriile mele prin diverse porturi, uh, deoarece am fost uh, raportor și am văzut nave care declarau o capacitate de 300 de cai putere, și am văzut cu ochii mei că e vorba de uh, niște banale, traulere, care trag după ele uh, uh, greutăți de uh, sute și sute de kilograme bunoare. Dacă ne gândim la modernizarea motoarelor pentru a controla mai bine consumul de carburant și de emisia de CO2, trebuie să insistăm asupra unei măsuri exacte a puterii acestor uh, motoare. Nu are rost ca oamenii să declare uh, mai puțin cai putere, în vreme ce vasul uh, lor uh, în mod evident, uh, folosește o uh, energie mai mare. Dacă îmi permiteți să fiu și critic față de raportul dumneavoastră, de declinul stocurilor de pește a început încă din 1962 și nicăieri în Europa, pe unde eu am călătorit, nu am uh, observat uh, vreun fenomen de deoxigenare, de acidificare a uh, mărilor ca urmare a schimbărilor climatice. Ori, de-a lungul anilor, în comisia noastră am uh, constatat adesea că au existat inclusiv uh, migrația de planctonul cu care se uh, hrănesc uh, peștii, că Marea Nordului s-a încălzit. Deci toți acești factori trebuie luați în considerare. Uh, noi n-am făcut altceva decât să um, uh, arătăm cu degetul pe pescari, dar schimbarea climatică, iată, a avut uh, um, rolul său. Uh, și ne-am ocupat doar de a tăia din uh, capacitatea flotelor. Iată, doar acestea au fost câteva observații. Mulțumesc. Senior Gallagher. Mulțumesc foarte mult, domnule Stevenson, și acum domnul Gallagher. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului Lazaru pentru prezența sa și pentru rezumatul raportului și al recomandărilor uh, uh, curții de conturi această analiză, înțeleg, a fost făcută după ce un număr de state membre au fost vizitate. Eu uh, cunosc foarte bine Irlanda. Irlanda nu a fost inclusă în această analiză, ori cred că ar fi fost important uh, și nu știu care au fost criteriile de selecție a statelor membre, însă sper ca pe viitor să fie analizată situația în Irlanda, pentru că acolo situația a fost una eficace în ce privește dezafectarea navelor. Însă această scoatere din us trebuie să fie țintită. Sigur, ea s-a aplicat în Mediterană și nu a avut niciun efect. De ce? Pentru că nu a fost țintită. În Irlanda am avut o schemă de dezafectare cât se poate de țintită, cu obiective clare și am încercat să uh, obținem rezultate pozitive. Și pot să vă confirm că în Irlanda uh, lucrurile au fost cât se poate de eficace. 2% din capacitatea comercială uh, a fost scăzută și s-au ameliorat toate oportunitățile pentru toată lumea. 30% au fost uh, dezafectate și asta a însemnat că cota disponibilă pentru Irlanda a fost uh, apoi împărțită între comunitățile de pescar și atunci toată lumea a avut de câștigat. Ca atare s-a putut face chiar și profit. Dacă să adoptăm recomandările uh, Comisiei în ce privește concesiunile transferabile, e o soluție parțială, pentru că doar cei care își vor permite astfel de tranzacții vor avea de câștigat și nu se atinge în acest fel obiectivul general. Și atunci, se, ne confruntăm cu un paradox. Se spune că prin această concesiune a drepturilor de pescuit se vor rezolva toate problemele. E fals. Tot ce trebuie să facem e să controlăm situația. Trebuie să fie o relație directă între cota de pescuit și uh, controlul um, exploatării acestea. Fără uh, limite și fără uh, capacitate, uh, o capacitate bine definită, uh, pescarii pot pescui oricât și pot să facă ce vor. Uh, Lucrurile însă s-au schimbat. pe uh, Pescarii înșiși și-au dat seama în timp că au de câștigat dacă nu fac după capul lor, ci dacă respectă cotele în acest fel și prețurile sunt uh, menținute la un uh, nivel uh, normal și, practic, uh, ce interesează Uh, și uh, pe pescari este ca prețul uh, mm, peștelui pescuit în mod legal să fie menținut și să se evite pescuitul ilegal. Fiecare stat membru are uh, o parte mare de responsabilitate în a se asigura că regulile și cotele sunt respectate. Curtea de Conturi și Comisia vorbesc mult despre uh, aceste uh, transferuri de drepturi de pescuit. Ori, din punctul meu de vedere, ei nu spun opriți dezafectarea nu putem folosi uh, Curtea de Conturi, uh, nu putem cita Curtea de Conturi în uh, cele pe care le transmitem mai departe. Dezafectarea în mod țintit și, uh, și obiectivele precise uh, vor aduce beneficii, însă Nu știu cât de bine cunoașteți problema. Nu puteți fi cu siguranță specialiști în toate domeniile. Însă, acest transfer de drepturi de pescuit va însemna o uh, limitare a capacității flotelor. Se poate contrabalansa acest efect cu o creștere a cotelor proprietarii de nave vor avea un venit pe termen scurt, dar ce se întâmplă cu ceilalți care chiar muncesc? Industria eh, piscicolă este implicată și în procesare în întreaga Uniune Europeană. Și toate aceste um, concesiuni transferabile vor merge la țările eh, mari, la uh, concernele mari și tot pescarii vor fi, simpli pescari vor fi cei care vor avea de pierdut. Mă bucur că nu v-ați exprimat în mod explicit în favoarea um, transferului de drepturi de pescuit. În concluzie, permiteți-mi să spun că dezafectarea navelor aduce valoarea uh, adăugată pe care ne-o dorim. Trebuie să ne țintim uh, măsurile și în acest fel, uh, eventual, putem spori cotele pentru anumite tipuri de vase și putem astfel spori profitabilitatea. Și pentru a mă referi la ce a spus și domnul Stevenson, rezultatul va fi și un impact pozitiv asupra mediului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Galega, și acum domnul Radus. Vielen Dank, Herr Lazur. Ich bin Ihnen sehr dank. Domnul Radus, Vă mulțumesc. Eu sunt cât se poate de recunoscătoare pentru acest raport, pentru că cred că ne atrage atenția asupra unor probleme pe care nu le-am fi identificat uh, de la sine putere. Cred că acesta este și rolul acestui raport. Sigur, evaluarea politică este treaba noastră și vom face acest lucru cu siguranță. Și în acest raport uh, este foarte clar că reforma actuală, precum și trecutul, reprezintă un dezastru în domeniul pescuitului și treaba noastră este, prin această nouă reformă, să dezvoltăm noi instrumente pentru spre exemplu, a reduce supracapacitățile. De aceea sunt recunoscătoare că spuneți că trebuie să definim mai întâi ce sunt supracapacitățile pentru a putea proceda ulterior cât se poate de țintit. Spuneți că cheltuielile publice nu au fost uh, făcute în mod corect. Da, sunt recunoscătoare și pentru acest lucru, pentru că trebuie să analizăm cu atenție care sunt dificultățile pe care le întâmpinăm. Și dacă spuneți că lipsesc informații și că nu au fost furnizate suficiente informații din partea țărilor pentru că uh, regulamentele nu au fost respectate în suficientă măsură. Iată, mă gândesc și la regulamentul privind combustibilii și spun că este bine de știut acest lucru pentru că trebuie să ne gândim cum să abordăm această temă pentru a putea aplica și eventuale sancțiuni, dacă este cazul, sau să dezvoltăm alte instrumente pentru a pune capăt acestui proces. Dumneavoastră, la autoritatea dumneavoastră și noi de aici, la Parlament, putem să ne gândim o grămadă. Dacă statele membre nu doresc să se implice, atunci degeaba. Pentru că obiectivul la care ajungem nu va fi unul rezonabil. Și acum o întrebare. Eu cred că dacă discutăm despre reducere, atunci trebuie să analizăm cu atenție faptul că există diverse industrii de pescuit, nave de pescuit diferite și modalități de a prinde pește diferite. De aceea, întrebarea mea, dacă s-a dovedit că într-un stat membru toate aceste lucruri au fost analizate în detaliu, că s-a observat că supracapacitățile au fost reduse și că acum mai există doar zone piscicole despre care se spune că da, sunt suficiente pentru un trai decent, atunci, vă puteți imagina ca pe viitor să discutăm uh, despre noi construcții, noi motoare moderne, toate cele care acum sunt solicitate spre a fi reduse. Până acum spuneați că au fost uh, eliminate, au fost tăiate 70.000 de locuri de muncă și sigur că pentru cei care sunt afectați este o pierdere majoră. Dar sunt convinsă că dacă este să luăm în considerare toate instrumentele noi pe care le dezvoltăm în contextul noi reforme, atunci locurile de muncă vor deveni și mai puține. Așadar, aveți vreo idee referitor la instrumentele pe care am putea să le utilizăm astfel încât uh, acest proces să, fie, să aibă repercusiuni sociale mai mici, respectiv să-i putem ajuta pe pescarii implicați? Și mai există și o altă problemă. Există zone piscicole sănătoase care, prin uh, proiectele noastre MS2 sau altele, uh, pot, se pot confrunta cu probleme financiare. Dar apoi, după ce totul va fi bine reglementat, vor putea face profit și vor avea rezultate financiare pozitive. Însă, pentru această perioadă de tranziție, îmi imaginez că ar trebui să oferim asistență acestor firme. Și mă refer la firmele sănătoase, nu la cele care șchioapătă. Vă puteți imagina ca pe o perioadă de timp limitată să oferim fonduri de tranziție sub formă de asistență acestor companii? Încă o dată, sintetizând, vă mulțumesc pentru acest raport, pentru că eu sunt de părere că pe viitor uh, vom putea rezolva problemele uh, în acest fel. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodus, domnul Cum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea pentru raportul domnului Lazaru. Germania nu este o mare națiune piscicolă, însă în prezent ne confruntăm cu o situație specială și anume în ceea ce privește capturile și exploatațiile noastre piscicole, a apărut un oarecare echilibru și ne bucurăm că stabilitatea relativă ceea ce înseamnă că coasta nordică a Uniunii Europene, în ceea ce privește taxele, distribuția asupra diverselor națiuni este prezervată, pentru că în felul acesta intervine un sentiment de liniște pe toată această coastă și de relații de stabilitate între statele implicate. Am vorbit despre această zonă de 12.000, de de reducere la 3.000 în interiorul Uniunii Europene, am discutat despre uh, diverse aspecte care vizează această chestiune. Exploatațiile piscicole au concesiuni și aceste concesiuni sunt foarte clar determinate și definite cu referire la navele de pescuit. Ele nu se referă la exploatațiile piscicole sau la persoane. Și tocmai despre asta vorbim și asta au menționat și antevorbitorii mei. Fie că a fost vorba domnul Stevenson, domnul Gallagher sau doamna Rodust avem nevoie de o analiză a situației clară în ceea ce privește capacitatea de pescuit de care beneficiem și pe care poate să o exploateze flota noastră din Europa. Pentru că una este discuția despre cote și spunem ce cotă are fiecare stat membru și alta este capacitatea flotei de pescuit. Acestea sunt fapte. În ceea ce privește navele și tehnologia pe care putem să o instalăm în acest moment, putem uh, să pescuim uh, în ape pelagice și cu o navă de 12-13 metri. Însă trebuie să se spună care poate fi randamentul maxim al acestor nave. Dacă discuți cu comunitatea de pescari, ei îți spun că este nevoie de lucruri clare, de mențiuni clare. Patru lucruri. Avem nevoie de o cotă, în primul rând, pentru a putea pescui. Concesiunea oricum am nevoie de ea, dar am nevoie de informații clare referitoare la cât de mare să fie puterea de propulsie, cât de mare să fie uh, dimensiunea ochiurilor și avem nevoie de perspective, pentru că pescuitul la negru nu este o perspectivă bună pe nimeni nu interesează din comunitatea de pescuit să se pescuiască la negru. Pescuitul reprezintă esența pentru ei. Și, după cum am definit deja lucrurile, da, acesta este un regulament, o mașinărie foarte importantă. Însă, trebuie să mai analizăm puțin lucrurile, pentru că fiecare dintre pescari, atunci când merge pe mare, trebuie să anunțe acest lucru, trebuie să se înregistreze, um, trebuie să informeze referitor la dimensiunea capturii, trebuie să permită accesul la bord. Toate aceste lucruri sunt definite. Și în afara, milei de, uh, în afara zonei de 3 mile, când se fac controle, da, cred că și la asta trebuie să ne gândim cum efectuăm controlele în Uniunea Europeană. Sigur, sunt de diferite instanțe, putem să ne gândim la toate aceste posibilități, dar numai astfel progresăm. De aceea, în primul rând, raportul dumneavoastră este important, este important din aceste motive, dar vreau să subliniez un lucru. Concesiunile transferabile, drepturile de pescuit vandabile, nu sunt în interesul Germaniei, pe de o parte, dar nici al pescarilor de coastă, al pescarilor de mici dimensiuni. Noi aveam o concentrare mult mai mare iar apoi, totul se va transforma într-o chestiune care vizează numai banii. Pentru că important este că pescuitul de coastă cu întreprinderi mici trebuie să fie autentic. Și pentru turism acest lucru joacă un rol foarte important. Iar în regiunile cu o structură mai slabă, unde nu este o industrie bine dimensionată, turismul este cel care echilibrează această relație. De aceea, în ceea ce privește aceste concesiuni și concesiunile transferabile, eu sunt împotriva lor. Însă, ce este important este să avem un regulament, reguli clare. Astfel încât cei care doresc să înceapă o afacere, respectiv exploatațiile, să aibă o șansă. Dacă cei bătrâni ies la pensie, următoarea generație trebuie să poată avea o șansă să poată lucra ca pescari. Și cred că și la asta trebuie să ne gândim. Tinerii pescari pentru că agricultorii fac acest lucru. Sigur, nu vreau să fac o comparație, pentru că nu se poate compara. Dar și în domeniul turistic putem să ne gândim. Vacanță la o exploatație piscicolă, așa cum se întâmplă în agricultură. Deci, trebuie să oferim mai multe șanse acestor oameni pentru a putea supraviețui. Iar uh, Fondul European pentru Pescuit, fondul acesta comunitar, și acesta poate să stabilească niște orientări. Iar dacă cu toții vom cădea de acord și, de asemenea, vom, uh, fi, vom, a, vom ajunge la un consens și cu Curtea Europeană de Conturi, lucrurile vor fi minunate. Mulțumesc, domnule Kuhn. Voi da acum cuvântul uh, domnului Penias. Muchas gracias, presidente. Din partea Digimare. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a avut deja ocazia să uh, și exprime punctul de vedere la Comisia de Control bugetar, și anume faptul că Comisia împărtășește analiza făcută de Tribunalul de Curte de Conturi. Raportul pune accentul pe asupra anumitor puncte slabe pe care le-a avut până în prezent politica comună de pescuit și fără nicio îndoială, acest raport ne încurajează să continuăm obiectivul nostru de a revizui, de a reforma actuala politică de pescuit. În mod clar, este evident că supracapacitatea de pescuit continuă să fie în continuare o problemă fundamentală a politicii comune de pescuit și această supracapacitate reprezintă tocmai elementul uh, care ne împiedică să menținem durabilitatea uh, stocurilor de pescuit și, de asemenea, să avem rentabilitate pentru flotele noastre de pescuit. Deci, suntem de acord asupra faptului că este foarte, foarte greu să măsurăm în mod clar și um, fără nicio îndoială care este supracapacitatea. Însă, indiferent care ar fi posibilitatea de a măsura această supracapacitate și, dincolo de supracapacitatea în sine, nu există nicio îndoială că această problemă este una reală și cred că problema supraexploatării resurselor uh, haleutice reprezintă o dovadă clară, și indi- deși indirectă. Pe de altă parte, mulți dintre dumneavoastră și mare parte din reprezentanții industriei cer în continuare să existe o continuitate a ajutoarelor acordate de către Uniunea Europeană, lucru care demonstrează în mod clar că se recunoaște faptul că există o oarecare problemă cu supracapacitatea, fără de care n-am avea nevoie de aceste fonduri. Noi suntem de părere că, deși au existat anumite efecte pozitive și nu avem nicio îndoială asupra faptului că scoaterea din funcțiune a anumitor nave a avut efect pozitiv, ceea ce este totuși important în momentul de față, când analizăm valoarea reală a acestui instrument, este să vedem dacă utilizarea acestor 2,7 miliarde de euro din Fondul uh, European pentru afaceri maritime și pescuit a contribuit la rezolvarea problemei și uh, analiza noastră este asemănătoare cu cea a Curții de Conturi și anume că în materie de costuri și eficacitate, cheltuirea unor sume atât de mari din banii contribuabililor fără ca problema să fie uh, rezolvată nu reprezintă într-adevăr uh, o, o măsură eficientă și de aceea am și propus întreruperea acestor ajutoare uh, Uh, acordate acestui instrument. Evident, suntem de acord, de asemenea, și cu uh, concluziile trase de, de către raportul Curții de Conturi, și anume că este un sistem foarte greu de măsurat, concret. De ce? Pentru că, indiferent care ar fi definiția uh, instaura-o, este foarte greu să ajungi la o definiție care să țină seama și de progresele tehnice. Ajungem astfel într-o situație, și aici suntem de acord cu Curtea de Conturi, într-o situație în care, în ciuda tuturor reducerilor în valoare nominală a capacității de pescuit care au avut loc în ultimele decenii, e bine, e mai mult decât probabil ca toate această reducere în valoare nominală să fie compensată, cel puțin parțial, dacă nu chiar total, de către progresele tehnice înregistrate. Și atunci, rezultatul final în materie de costuri și eficiență având în vedere intervenția fondurilor publice, este uh, următoarea. Rezultatul este că am cheltuit foarte multe sume și că problema, indiferent de amploarea sa, continuă să existe. Noi avem rezultate tangibile. Comisia este de acord cu acest lucru și, plecând de la acest punct de vedere, Comisia, în mod clar, încearcă să rezolve unele din problemele care au fost subliniate de asemenea în raport, dificultatea de a măsura lucrurile, dificultatea pe care au statele membre de a fi capabile să facă un raport anual în ceea ce privește evoluția reală a capacității de pescuit și asta prin diferitele măsuri care au fost uh, luate. Mă refer, spre exemplu, la liniile directoare de, uh, emise de către Comisia anul trecut despre modul în care se poate redacta un raport în domeniu. De asemenea, Comisia este la dispoziție dispoziția dumneavoastră pentru a analiza aceste aspecte. Toată lumea este de acord asupra faptului că e nevoie de o definiție mai clară a ceea ce înseamnă supracapacitatea. Comisia notează această dorință și, evident, va încerca să vă propună o definiție uh, mai exactă pe viitor plecând de la această analiză pe care noi o împărtășim, suntem de acord cu, cu Curtea de Conturi, e bine, Comisia propune o soluție față de problema aceasta de supracapacitate, și anume concesiunile de pescuit transferabile. Comisia înțelege că, deși concesiunile de pescuit transferabile nu reprezintă o panacee, nu este o soluție miracol pentru toate problemele, uh, nu, nu asta spune Comisia. Comisia spune că, în mod pragmatic, în mod realist, în anumite țări în care sistemul a fost aplicat, s-a văzut, în general, că rezultatele au fost satisfăcute satisfăcătoare, mulțumitoare și că, în general, um, problema supracapacității a fost rezolvată în mod pozitiv și în plus de asta fără fonduri publice, aspect care de asemenea și pentru noi are o importanță deosebită. Evident, trebuie să amintim întotdeauna faptul că Comisia nu propune în niciun fel să se pună accentul pe o, o măsură sau pe o soluție, un calapod unic pentru toată lumea. Nu. Măsurile care trebuie să fie aplicate trebuie să fie aplicate în mod specific, în mod diferențiat, în funcție de regiuni și de realitatea fiecărui stat membru. Aceasta este propunerea Comisiei. Evident, și aceasta este o temă deosebit de importantă și mulți dintre dumneavoastră s-au referit la acest lucru, e vorba de ajutoarele structurale. Comisia înțelege că, dincolo de reducerea supracapacității care trebuie să intervină pe viitor, e, mai avem și o problemă de pierdere a activității și, deci, în consecință, de pierderea unor locuri de muncă, lucru care va fi, de asemenea, prevăzut în regulamentul financiar care va însoți uh, politica comună de pescuit pe viitor. De aceea, domnule președinte, este foarte important să subliniem că că în propunerea sa de regulament pentru Fondul Maritim European, Comisia va pune un accent deosebit nu pe scoaterea din funcțiune a anumitor, anumitor nave care cere resurse foarte multe, ci va pune accentul pe dezvoltarea și promovarea unor activități economice complementare, uh, alternative față de pescuit, în așa fel încât să putem promova în mod activ Uh, crearea de locuri de muncă în aceste regiuni. Și în final, domnule președinte, m-aș referi foarte pe scurt la câteva din intervențiile făcute de doamne și domnii deputați, mai ales doamna, uh, problema evocată de domnul Stevenson și anume Comisia acordă o importanță deosebită asupra unui, uh, unui, unui subiect, unei probleme și anume protecția, modernizarea acestor navelor. E un subiect deosebit de important și aș dori să transmit uh, uh, ideile exprimate de doamna Damanachi la ultima conferință de presă la care a participat și anume că dincolo de orice uh, considerente legate de posibilitatea de a avea ajutoare pentru modernizarea navelor. Ei bine, dincolo de acest lucru, e nevoie de statele membre. Statele membre trebuie să aibă o posibilitate de a măsura și de a controla în mod concret capacitățile de pescuit. În momentul în care se solicită ajutoare pentru modernizare, trebuie să știți că aceste ajutoare se cer fără a putea crește capacitatea de pescuit. Și din punct de vedere al Comisiei, orice idee, orice posibilitate de a introduce aceste, din nou, aceste uh, ajutoare pentru maternizare ar trebui să fie însoțite și de o altă idee, și anume că statele membre trebuie să fie capabile să controleze în mod eficient, fără niciun fel de îndoială, uh, care este exact capacitatea reală de pescuit. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. So after... Mulțumesc, domnule Penias, și după această dezbatere, domnule Lazaru, ne întoarcem la dumneavoastră, aveți cuvântul. Thank you, Chair. And, uh, thank you all. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebările dumneavoastră. Trebuie să recunosc, sunt uh, cu adevărat o provocare și voi face tot ce este posibil pentru a răspunde cât mai bine la ele. Majoritatea dintre ele sunt conotate politic și nu sunt atât de multe natură tehnică, ceea ce nu este o treabă a Curții de Conturi. Curtea Europeană de Conturi, în uh, raportul său special, a încercat să prezinte fapte bazate pe niște rezultate de audit. Și poate că ați observat că în raport uh, nu facem niciun fel de recomandări uh, țintite. Obiectivul nostru, ca în toate rapoartele speciale, este să oferim uh, niște fapte, niște sugestii, înainte ca Comisia sau autoritățile legislative să tragă niște concluzii. Acestea, practic, sunt niște fapte la care se poate reflecta înainte să fie inițiată o reformă în orice domeniu, nu numai în domeniul pescuitului. Și da, în acest caz, privim cu un ochi critic existenta politică comună de pescuit. Însă, acest lucru îndeplinește obiectivul pe care ni l-am propus, care este întotdeauna obiectivul nostru și anume să vă ajutăm pe dumneavoastră să discutați și să luați decizia politică corectă ținând cont de toți factorii implicați. Toți factorii care au legătură cu politica comună de pescuit. Sigur că și elementele sociale sunt importante și sigur că este un uh, element de îngrijorare pentru toată lumea faptul că oamenii, mai ales cei din, care trăiesc aceste perioade dificile, își pierd locurile de muncă. De aceea, în mod specific, am uh, menționat reducerea numărului de locuri de muncă. Acestea fiind spuse, doresc să merg un pas mai departe și să spun că doamna Rodust, în introducerea sa, a explicat rolul curții de conturi într-un mod diferit, poate chiar mai bun decât uh, aș fi făcut-o eu. Da, acesta este rolul nostru. Noi nu spunem casați, dezafectați. Nu, noi spunem că trebuie să fie totul țintit mai bine, pentru că modul în care s-a aplicat și s-a procedat nu a dus la rezultatele dorite, la rezultatele așteptate. Și dacă este să vorbim despre chestiunea capacității, a supracapacităților, care este un concept cheie în actuala politică comună de pescuit, tot ceea ce spunem este că ar trebui să mai reflectăm odată la toate aceste lucruri. Pentru că dacă politicile se bazează pe aceste concepte cheie de capacitate și supracapacitate, și acest lucru fiind cunoscut, știm că există o diferență de 200.000 de tone între capacitatea actuală și plafonul existent, aceste lucruri trebuie să fie reconsiderate. Nu spunem că trebuie implementată o nouă politică comună de pescuit și să se excludă conceptul de supracapacități. Nu. Așadar, trecem la, trec la întrebările speciale. Încep cu întrebarea adresată uh, de uh, domnul Cadec. Da, supracapacitățile au un concept cheie în actuala politică comună de pescuit. Supracapacitatea este abilitatea sau mi-ați spus care este, m-ați întrebat care este definiția. Este abilitatea flotei de pescuit de a prinde pește pește care se găsește în exces față de cantitatea despre care, bazându-ne pe anumite dovezi științifice, ar fi trebuit să fie prinsă. Vorbim aici despre capacitatea de a prinde pește care nu corespunde oportunităților de pescuit disponibile în acest moment. În ceea ce privește dezafectarea navelor de pescuit, nu spunem că aceasta nu este o modalitate eficientă de a aplica politicile de pescuit. Noi spunem doar că trebuie să fie niște obiective mai clare, o, de, o structurare mai bună. Și sunt date în raport care indică că aceste lucruri nu au fost bine țintite. În ceea ce privește modernizarea, da. Suntem de acord că acest lucru este important. Este important să se modernizeze navele de pescuit. Însă, trebuie să ne gândim care a fost obiectivul original și anume sporirea securității, a siguranței și, indirect, anumite proiecte de modernizare au sporit și capacitatea navei de a pescui, care nu era obiectivul primordial. Deci, încă o dată, este o chestiune de a defini obiectivele mai clar. Da, într-adevăr, în acest raport nu luăm poziție referitor la concesiunile transferabile de pescuit în ceea ce privește aplicarea lor sau nu. Noi, ceea ce spunem este că există mesaje contradictorii care trebuie clarificate. Mesaje contradictorii cu referire la politica comună de pescuit în care se spune că politica comună de pescuit, citesc încă o dată din prezentarea mea, politica comună de pescuit transmite mesaje contradictorii. Regulamentul de bază din 2002 se referă la retragerea acestor drepturi pentru navele de pescuit, dar se referă în același timp la realocarea acestor drepturi în contextul cotelor care vor fi distribuite. Deci, trebuie să se decidă care regulă se aplică. Iar, sigur, în contextul uh, dovezilor găsite de noi și a concluziilor, așa cum au fost menționate în raportul nostru, în două state am menționat că ele au aplicat schema drepturilor transferabile și în felul acesta au putut să echilibreze capacitatea de pescuit pe care au adaptat-o la oportunitățile existente de pescuit. Sigur că nu spun că acest lucru trebuie aplicat peste tot, însă este corect pentru auditori care, a căror treabă este să vă asiste în negocierile dumneavoastră, să vă ofere toate informațiile disponibile. Și acum, referitor la întrebările adresate de domnul Stevenson. S-a spus pe baza informațiilor disponibile că există o creștere de 30% în ceea ce privește stocurile de pește comerciale. Aceasta este o întrebare foarte tehnică, iar răspunsul meu este următorul. Pornind de la ceea ce a indicat Comisia în raportul său din 2009, și anume că 90% din pește este supra, reprezintă o supracapacitate de pescuire, iar restul se găsește sub uh, nivelul durabil și bazându-ne pe informațiile care se găsesc în raportul nostru special și pe statisticile oferite de Consiliul pentru explorarea uh, apelor maritime, ICCAT, acestea sunt rezultatele și nu vă pot oferi niciun răspuns suplimentar. Iar dacă mi-amintesc corect, v-ați referit și la motoare mai bune și la investiții în tehnologia de la bord, dacă se dorește așa ceva. Încă o dată, noi nu abordăm acest lucru în raportul nostru. Noi suntem realiști, prezentăm fapte concrete și spunem că aceste anumite investiții care s-au făcut la bordul navelor au sporit capacitatea de pescuit a acestora. În ceea ce privește impactul schimbărilor climatice asupra stocurilor de pește, acest aspect nu a fost inclus în domeniul de aplicare al raportului nostru, deci nu pot comenta <coughs> referitor la această observație. Însă, Sunt convins că schimbările climatice afectează organismele vii, cum ar fi peștii sau altele. Însă nu știm în ce măsură avem nevoie de alte studii științifice pentru a ajunge la aceste concluzii. Și acum trec la întrebările adresate de domnul Gallagher. Irlanda nu a fost selectată. am, uh, după cum v-am spus, obiectivul nostru a fost de a selecta acele state membre care au avut cele mai mari uh, valori bugetare. La timpul respectiv nu era o chestiune de dezafectare, ci ne-am referit la uh, suma totală prinsă în buget acesta a fost criteriul de selecție. Încă o dată, această chestiune a drepturilor de pescuit transferabile, v-ați exprimat punctul de vedere, așa au făcut și colegi de dumneavoastră și, încă o dată, noi nu încercăm să promovăm aceste drepturi transferabile de pescuit. Înțeleg și dumneavoastră, cu siguranță înțelegeți mai bine ca mine, că există argumente pro și contra acest lucru însă trebuie clarificat în regulament și, încă o dată, prezentăm aici cazul celor două state membre vizate. Și da, domnule Gallagher, aveți dreptate. În ceea ce privește dezafectarea navelor de pescuit și drepturile transferabile de pescuit, nu luăm poziție față de acest lucru. Nu spunem dacă să se abandoneze, abandoneze schema comisiei sau nu. Trec mai departe la întrebările adresate de doamna Rodost. Dacă îmi amintesc bine, ați întrebat dacă am întâlnit dovezi în vreun stat membru referitoare la schema de dezafectare care să fi contribuit la echilibrarea capacităților uh, de pescuit, respectiv adaptarea acestora la oportunitățile existente de pescuit. Din câte știu eu, și dacă am înțeles bine întrebarea, vă rog să mă corectați dacă nu este așa, nu, nu am întâlnit astfel de dovezi. Nu am întâlnit niciun astfel de caz în statele membre. Cu toate acestea, în mai multe state membre, am observat că procesul de dezafectare, respectiv asistența pentru dezafectare, a fost plătită fără să se îndeplinească cerințele prevăzute drept necesare pentru a primi această asistență. În ceea ce privește reformele care trebuie să fie realizate, în contextul propunerii de reformă în curs de desfășurare, mă voi uh, referi la cuvintele dumneavoastră introductive și voi spune că nu este, nu stă în puterea noastră să facem asemenea recomandări. Este o chestiune care ține de dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să decideți. În ceea ce privește întrebarea dacă ar trebui să existe o, un sprijin financiar tranzitoriu dacă schema de uh, drepturi transferabile de pescuit va fi aplicată? Încă o dată, nici la întrebarea aceasta nu pot să răspund. Dar dacă autoritățile competente decid că o asemenea schemă ar uh, fi potrivită pentru a fi aplicată, atunci, încă o dată, autoritățile sunt cele care să decidă care este cea mai bună metodă de aplicat. Trecem acum la declarația domnului Kuhn în ceea ce privește uh, drepturile de pescuit transferabile. Cred că am răspuns deja la această chestiune în răs- prin răspunsurile mele la întrebările anterioare. Vă mulțumesc foarte mult! No, you don't want to uh, comment. Can I thank you very much, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule Lazaru. Așa cum ați spus, ne confruntăm cu provocări majore, dar dezbaterea, eu zic, a fost una interesantă și ne dăm seama uh, de uh, aspectele critice ale raportului. Uh, ne dorim în fiecare an să avem o asemenea discuție cu dumneavoastră și cred că pentru toți uh, eurodeputații aici prezenți a fost foarte uh, important. Domnul Milana va prezenta luna mai raportul dumnealui. Între timp vă mulțumim încă o dată pentru că v-ați deplasat aici, alături de noi. Și în acest fel închidem acest punct de pe ordinea de zi. Putem ca atare trece la următorul, pentru că punctele 15, 16 și 17 au fost mereu amânate vă propun să discutăm acum punctul 18 de pe ordinea de zi și anume raportul privind delegația Comisiei pentru Pescuit în Bretania, Franța, în perioada 20-22 februarie 2012. Înțeleg că patru membri ai Comisiei noastre au participat la invitația uh, lui Alan Cadec în Bretania și dau de îndată cuvântul pentru a ne prezenta uh, acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. Au existat exact atâția uh, deputați care s-au deplasat în Bretania cât sunt acum prezenți în sală. 1, 2, 3, 4. Deci un pic mai mult. Uh, asta nu înseamnă că cei absenți uh, uh, nu au avut de pierdut, pentru că delegația noastră s-a derulat foarte bine. În prima zi am putut asista la pescuirea unor scoici Saint-Jacques în portul Saint-Brieuc, o navă de mai puțin de 12 metri, mm, care în mod evident nu era o navă industrială, a fost exemplul tipic pentru un pescuit și o bună gestionare a resurselor. Mulțumesc uh, Comisiei că ne lasă să continuăm fără a face prea mult zgomot în sală, Ernesto. Uh, mulțumesc uh, odată în plus Comisiei că ne lasă să ne continuăm lucrările, domnule Pernias. Mulțumesc, Ernesto, de a nu mai face gălăgie. La revedere, Ernesto! Continui prin a vă explica. După această partidă de pescuit, ne-am dus la Brest, unde ni s-a prezentat cea mai mare organizație productoare din Europa, uh, în care include 800 de nave și ne-a explicat modul său de funcționare. Am fost de asemenea invitați la Iframer, uh, unde am întâlnit uh, oameni de știință de nivel înalt care ne-au uh, explicat atât preocupările cât și speranțele lor în ce privește viitorul pescuitului. În orice caz, ne-au explicat că, în mod evident, politica comună de pescuit trebuie reformată, dar acest lucru trebuie făcut în mod inteligent, ținând seama de avizul oamenilor de știință, dar și al pescarilor. Am vizitat și Oceanopolis. Am descoperit aici. Eu cunoșteam prea bine acest loc, dar mulți dintre noi au descoperit un spațiu dedicat mării și pescuitului. Aici am fost întâmpinați de prefectul maritim al Oceanului Atlantic pentru Franța, care uh, ne-a primit la dumnealui acasă. A doua zi ne-am deplasat la Lorient și am uh, vizitat portul din această localitate împreună cu domnul Niculescu, domnul Milana, doamna Esther, am uh, avut o reuniune cu profesioniști din sectorul pescuitului. A fost o reuniune foarte interesantă care s-a finalizat cu aceeași concluzie și anume că reforma PCP va trebui să țină seama de avizul specialiștilor și că această reformă trebuie făcută pentru pescuit, pentru pescari și nu împotriva acestora, așa cum pare să fie cazul în acest moment după care ne-am despărțit. Între toate aceste uh, vizite am mâncat foarte bine, am petrecut uh, momente de convivialitate cât se poate de agreabile. A fost o călătorie cât se poate de instructivă, dar și amicală. Mulțumesc! Well, thank you very much, uh, Mr. Kadek. It sounds like a, a very interesting... Într-adevăr, spune președintele, a fost o delegație cât se poate de interesantă. Îmi pare rău că nu am participat, însă m-am deplasat adesea în Bretania în trecut. Dacă aveți observații sau comentarii, dacă nu, trecem la punctul 19, chestiuni diverse. Din câte știu, nu sunt. Dacă din partea dumneavoastră există puncte diverse, nu. Ei bine, atunci trecem la punctul 20. Deciziile adoptate de coordonatori cred că au uh, circulat în sală. Bănuiesc că sunteți de acord cu ele. Nu rămâne decât să anunț că următoarele reuniuni vor avea loc pe 23, respectiv 24 aprilie. Ne vom vedea atunci. Domnul Gallagher, doar o întrebare. Uh, e vorba de o luni după amiază 23 aprilie. Ce se va întâmpla cu ședința noastră? Când vor avea loc voturile? Voturile se vor derula mm, luni după amiază? Vom încerca într-adevăr să le deplasăm pentru ziua de marți. Vă mulțumesc tuturor pentru participare!